12. Următoarea ședință va începe mâine la ora 9 la 13 și după aceea de la 15 la 20, după aceea de la 21